Chers collègues, je pense qu'on peut commencer déjà avec le vote. Dragi colegi, cred că putem trece deja la vot. Următoarele puncte referitoare la acordurile privind renunțarea la disponibilitățile privind vizele în legătură cu uh, diferite țări. În urma propunerii prezentate de Consiliu conform articolului 777 și 218 alineatul 6 din tratat, doamna Gabriel, raportoarea noastră, a pregătit raport, rapoartele care au fost prezentate în septembrie. Nu s-a depus niciun amendament. Acum o rog pe doamna Gabriel să ne spună dacă dorește să intervină. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și secretariatului pentru cooperarea fructuoasă pe care am avut-o. Aș vrea să le mulțumesc pentru uh, schimbul de păreri și, pe, și să subliniez încă o dată faptul că Parlamentul e foarte uh, atașat de acest instrument politic reprezentat de vize și aș insista încă o dată asupra necesității ca noi uh, parlamentari europeni să primim periodic informații din partea Comisiei în legătură cu negocierile și cu felul în care acestea avansează și aș vrea să mai insist și asupra uh, acestei practici care constă în semnarea și uh, intrarea în vigoare a acordurilor uh, provizoriu înainte de aprobarea de către Parlamentul European. E un lucru pe care ar trebui să-l avem în vedere și pentru viitoarele acorduri. Și Vreau să mulțumesc, cum spuneam, în primul rând, pentru foarte bună colaborare. Mulțumesc, vom vota acum electronic. Toată lumea este gata cu cărțile. Cardul. Vom vota fiecare acord separat. Republica Dominicană. Deschidem votul. Închidem votul. S-a oprit votul. Adoptat. Urmează Granada. Deschidem votul. Închidem votul. S-a adoptat. În al treilea rând, Santa Lucia. Deschidem votul. Nu se mai votează. S-a adoptat. San Vincente și Grenadine. Deschidem votul. Se închide votul. S-a adoptat. Trinidad și Tobago. Deschidem votul. Închidem votul. S-a adoptat. Urmează Samoa. Deschidem votul. Închidem votul. S-a adoptat. Urmează Timorul de Est. Deschidem votul. Am închis votul, s-a adoptat. Urmează Vanuatu. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat de asemenea și ultimul Ara Emiratele Arabe Unite. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat de asemenea. Felicitări, doamne Gabriele. Și reamintesc, dragi colegi, că votul în plenară va fi în decembrie 2015. Punctul următor Urmează un punct referitor la prezumția de nevinovăție. Deschidem vor, votul. Oprim votul. S-a adoptat de asemenea. Urmează întrebarea orală privind Ungaria. Deschidem votul. Închidem votul. S-a adăpat de asemenea. Înainte de a continua cu subiectele înscrise pe ordinea de zi, je vais attendre de deux qu'on doit continuer avec l'autre. Dragi colegi, trebuie să continuăm. Urmează un punct referitor la acordul privind cooperarea strategică în cadrul combaterii criminalității grave. Nu vă supărați, dar trebuie să continuăm discutarea punctelor de pe ordinea de zi. Urmează, cum spuneam, un acord privind cooperarea strategică în cadrul combaterii infracționalității grave și a terorismului dintre Emiratele Arabe Unite și Oficiul European de Poliție, Europol. Mai întâi, președinția Consiliului în curând va prezenta un proiect de Consiliu privind punerea în aplicare a deciziei prin care se adoptă de către Europol uh, acordul de cooperare strategică între Emiratele Arabe Unite și Europol în combaterea infracționalității grave și a terorismului. Domnul Borde, sunteți în sală, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, cum spuneați, acest acord este unul pur strategic care exclude, spre deosebire de unul co- de cooperare, datele cu caracter personal. Acordul acesta de cooperare vizează combaterea infracționalității organizate și a terorismului. Acordul strategic prevăzut pentru colaborarea cu Statele Unite prevede numai schimbul de informații strategice, ceea ce exclude schimbul de date personale. Condițiile acestei cooperări prevăd schimbul de expertiză, de uh, analize strategice, de informații și proceduri și, uh, pentru anchete în investigarea infracționalității și participarea la activități uh, de formare, consiliere și sprijin în anchetele penale. Există anumite domenii ce țin de criminalitate și care ar putea fi foarte importante pentru cooperarea strategică cu Emiratele Arabe Unite. Uh, frauda financiară de TVA, de exemplu, spălarea de bani, traficul de țigarete uh, și contrafacerea de produse sunt exemplu, exemple de astfel de activități. Uniunea e deja reprezentată în Abu Dhabi din 2013, ceea ce arată dorința de a ne intensifica cooperarea cu această țară, care e un partener economic important. Considerăm că e bine să ținem seama de aspectele de securitate pentru a favoriza cooperarea cu această țară. Cum cooperarea nu implică schimb de date cu caracter personal și ne va permite să intensificăm cooperarea cu Emiratele Arabe Unite în, domeniul, în domenii importante din punct de vedere economic, acest acord se dovedește a fi deosebit de important. Monsieur Bordet, Mulțumim, domnule Borde. Reprezentantul Europol dorește să intervină de asemenea? Domnul Nelman, mai aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau doar să punctez ceea ce spunea și domnul Borde. E un acord referitor la schimbul de date care nu sunt cu caracter personal. E vorba de un acord strategic. Dacă se încheie acest acord, atunci vom fi în poziția de a îmbogăți peisajul de informații în ceea ce privește contraterorismul și fraudă intracomunitară în domeniul comercial și spălare de bani, de exemplu. Dacă nu se încheie acest acord, bineînțeles, informațiile pe care le vom avea la nivelul Europol uh, vor fi incomplete. Ne vor lipsi acele elemente pe care Emiratele Arabe Unite ni le pot pune la dispoziție și, în plus, negocierile încheiate cu succes vor trebui reluate atunci când uh, noul temei legal pentru Europol va intra în vigoare. Deci, acest acord strategic e foarte important din motive operaționale. E un acord strategic care nu presupune schimbul de date cu caracter personal și dacă nu va fi încheiat, ne gândim la o întârziere de probabil 2-3 ani. Prin urmare, sper că se va ține seama de aceste aspecte în dezbaterea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Neumann, și acum dau cuvântul raportoarei noastre, doamna Mussolini. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Date fiind uh, intervențiile membrilor Consiliului și Europolului, cred că ar trebui să punem accentul pe importanța acestui acord. Trebuie să subliniez că este vorba de un acord strategic și nu se va face schimb de date cu caracter personal. Știm că în momentul de față Emiratele Arabe Unite devin un centru unde se concentrează activități infracționale, fraudă printre acestea și acordul de acum câțiva ani uh, cu țările arabe se limita la cooperare tehnică. Aici vorbim doar despre combaterea infracționalității grave și a terorismului. Ce este acea cooperare AMA? Este vorba de un schimb de informații în legătură cu metode de prevenirea infracționalității, uh, informații specializate ce rezultă din analize strategice și știm că regulamentul privind Europol e pe cale de a fi revizuit, așa că așa cum spunea și reprezentantul Europol, n-ar trebui să pierdem din vedere cât de important e un astfel de acord în aceste momente. Mulțumesc, domnul Kirkhope și apoi doamna Corman. Mulțumesc, doamna președinte. Voiam doar să spun câteva cuvinte. Mai întâi, mi se pare foarte important să înțelegem cum evoluează lumea și cum evoluează amenințările la adresa lumii. Emiratele Arabe Unite reprezintă acum un centru important pentru mișcările de persoane, pe lângă importanța sa comercială și dacă ne gândim la acest context, e inevitabil să înțelegem că avem mare nevoie să cooperăm mai intens în ceea ce privește terorismul și uh, infracționalitatea gravă cu Emiratele Arabe Unite. Mi se pare un pas important. Voiam de asemenea să atrag atenția asupra faptului că Danemarca, Regatul Unit și Irlanda vor participa la această decizie. Nu se folosesc de posibilitățile pe care li le oferă diferitele protocole și reguli deci se vor implica și cred că ceea ce ne-a arătat uh, Europolul e că expertiza respectivă pe care o are Europolul va fi pusă la dispoziția Emiratelor Arabe Unite prin acest acord. E un lucru foarte important pentru că ne dorim standarde foarte înalte în întreaga lume și acestea pot fi uh, create prin colaborare. Deci nu sunt doar mulțumit de acest acord, ci mi se pare și că uh, deschide foarte multe posibilități și uh, vizează diferite îngrijorări și preocupări ale noastre pe care le-am avut de-a lungul timpului și e un semn foarte bun din partea Uniunii Europene. Mulțumesc. Doamna Kaufmann? Mulțumesc, doamna președinte. E clar că Emiratele Arabe Unite sunt un partener important pentru noi. Acest lucru a fost arătat cât se poate de clar și pentru noi e important să cooperăm cu această țară în ceea ce privește combaterea criminalității și a terorismului. Totuși, aș mai pune o întrebare principială în legătură cu acest acord care ar putea avea efecte și asupra acordului de cooperare operativă și cu Bosnia-Herzegovina este înțeles să, facem, să avem aceste negocieri în, ca, în contextul revizuirii regulamentului Europol și apoi vom avea un cuvânt de spus, noi ca Parlament, pentru că e vorba de un acord internațional cu, încheiat cu state terțe și eu nu pot să înțeleg, sincer, cum putem chiar înainte de încheierea discuțiilor tripartite despre schimbarea regulamentului Europol, să fim uh, încheiem acest acord în contextul vechiului regulament, cel care încă e în vigoare. Și mi se pare că momentul deci e ales foarte prost și trebuie să spun că aș prefera să așteptăm până când avem noul regulament Europol. Cred că trebuie să ne asigurăm și că ni se respectă drepturile de colegiitor și nu că n-ar fi importantă această cooperare cu Emiratele Arabe Unite sau cu Bosnia-Herzegovina, chiar dacă e vorba de cu totul altceva, dar oricum ar fi, E vorba de o problemă de principiu și mi se pare că noi, ca și Comisie, ar trebui să ne gândim ce poziție vom lua față de ambele acorduri. Mulțumesc, mulțumesc doamna Kaufman. Mai dorește cineva să intervină? Doamna Mussolini? Intervento che siamo tutti a Spuneam în intervenția mea că noi cu toții suntem conștienți de ce se întâmplă la discuțiile tripartite în ceea ce privește modificarea regulamentului. Însă ascultându-l pe reprezentantul de la Europol, Acum știm că ce se întâmplă în momentul de față e lucrul următor. Există un acord care a fost stabilit cu Brazilia și acest lucru e departe de Bosnia și Herțegovina. Nu cred că ar trebui să pierdem timpul. Acest acord este unul foarte important, are o importanță strategică. Așa că eu consider că trebuie să ne gândim să continuăm cu acest amendament. Mulțumesc, vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 19 noiembrie la prânz, înainte de ora 12, și că amendamentele trebuie depuse numai în limba engleză. Urmează punctul referitor la cooperarea operațională și strategică între Bosnia-Herzegovina și Oficiul European de Poluție, Europol, și vom urma aceeași procedură. Mai întâi, președinția Consiliului va prezenta pe scurt decizia de executare a Consiliului privind aprobarea acestui uh, acord de cooperare operațională și strategică între Bosnia și Herzegovina și Europol în ceea ce privește um, și domnul Borde are din nou cuvântul. Si, madame la présidente. Oui, nous allons parler ici d'un accord opérationnel. Vorbim aici de un acord operațional cu Bosnia-Herzegovina, care, este deosebire de un acord strategic, ar permite și schimbul de date cu caracter personal. Ce privește acordurile operaționale cu o țară terță, are o dimensiune operațională care poate declanșa sau nu schimbul de date cu caracter personal și, doi, o dimensiune ce ține de protecția datelor caracter personal, în special în țările terțe vizate. În acest stadiu trebuie să vă spun ceva foarte important pe ambele dimensiuni citate. Pentru Consiliu, niciuna din cele două dimensiuni precitate nu trebuie să uh, fie mai importantă decât cealaltă. Alminter, una, altfel spus, un acord operațional nu va fi semnat decât dacă ambele condiții sunt îndeplinite, adică există o unitate operațională și o adecvare a standardelor în ce privește protejarea datelor cu caracter personal. Aceasta este voința Consiliului. Am să revin rapid asupra unor aspecte operaționale ce mi se pare importante în contextul care ne preocupă azi. Țările din Balcanii Occidentali sunt parteneri privilegiate în Uniunea Europeană în lupta împotriva, împotriva fermelor criminogene. Strategia externă a Europol cere relații durabile cu toate țările din regiune. Anumite fenomene ating atât Uniunea Europeană cât și zonele țările din zona Balcanilor Occidentali anume zona de tranzit. Agenția a încheiat acorduri operaționale cu Macedonia în 2011, cu Albania și Serbia în 2014 și cu Muntenegru și Moldova în 2015. Includerea Bosniei-Herzegovina ar permite strângerea relațiilor cu întreaga zonă a Balcanilor Occidentale. Anumite fenomene criminogene sunt mai importante în Bosnia-Herzegovina, traficul de um, droguri, arme și ființe umane transitează acest sector. E vorba aici de priorități ale Uniunii în strategia sa de combatere a crimei organizate. Mai adăugăm faptul că Bosnia a fost identificată drept rută de tranzit pentru fluxurile migratorii fără precedent și astfel înțelegem că toată criminalitatea gravitează în jurul acestei uh, migrații, în special traficul de ființe umane și uh, toate tipurile de trafic ilegal. Vă reamintesc că în ce privește uh, combatanții teroriști străini, Bosnia este furnizorul principal de combatanți teroriști străini în regiunea Balcanilor Occidentali. Mai mult decât atât, Bosnia-Herzegovina este candidat la aderarea la Uniunea Europeană și e utilă pregătirea aderării acestei țări la Europol. Am adoptat aceeași strategie cu Croația și cu Slovenia, cu succesul pe care îl știm cu toții. În ce privește protejarea datelor cu caracter personal. Cum am spus și înainte, încheierea unui acord operațional cu Bosnia-Herzegovina este condiționată de un aviz al autorității comune de control a Europol. Un raport detaliat în acest sens de 44 de pagini a fost elaborat în 2013 și se detaliază acolo prevederile eh, vizând Bosnia-Herzegovina în ce privește protejarea datelor caracter personal în sectorul polițienesc. Legislația bosniacă trebuie să preia aceste prevederi și e necesar S-a derulat și o delegație pe teren iar Comitetul de Supraveghere al celor 28 de state membre a conchis, în termen de protecție datelor, că niciun obstacol nu există pentru că Europol să nu poată demara negocierile cu Bosnia-Herzegovina. Acest aviz a fost repetat în cadrul elaborării proiectului de concluzie ale Consiliului. Astfel, Consiliul a obținut un dublu aviz pozitiv asupra standardelor de protejare datelor în Bosnia-Herzegovina provenit dintr-un organism de supraveghere reprezentată cele 28 de state membre. Dacă totuși Parlamentul ar avea îndoieli asupra acestui aviz, ar fi interesant să știm care sunt aceste semne de întrebare. Acordul fiind o prioritate absolută la nivel operațional, aducând o valoare adăugată certă cu o țară parteneră și candidată la UE, organul de supraveghere comun a emis un aviz favorabil în ce privește respectarea uh, standardelor protejării datelor și Consiliul acord întreaga sa importanță acestui acord. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnule Borde. Acum, reprezentantul Europol, domnul Neumann. Aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. Uh, just some... Mulțumesc, doamnă președinte. Doar niște aspecte suplimentare în ceea ce privește acest acord. Cum spunea și domnul Borde, domeniile la care ne așteptăm la mai multă cooperare cu Bosnia și Herțegovina și mai multe informații din partea lor și mai mult schimb de informații, sunt aceste domenii foarte specifice. Migrația ilegală, lupta împotriva terorismului, terorismului și traficul cu droguri. Bosnia și Herțegovina sunt state de tranzit, dar și state sursă, state de origine. Ați auzit că concluziile acestui acord sunt urmate de un, de o evaluare foarte robustă și foarte clară în ceea ce privește protecția datelor. Această evaluare nu este făcută doar de Europol, noi supraveghem um, situația legală și avem puncte de contact în țările în cauză, dar în același timp există și un organism comun de supraveghere din cadrul Europol, special pentru protecția datelor, care este compus din reprezentanți special din, cele, din toate statele membre. Iar aceștia, pe baza raportului nostru, evaluează situația privind protecția datelor în Bosnia și Herțegovina. Astfel am putut să continuăm cu acordul. Acest uh, organism a fost și consultat în ceea ce privește acordul pe care îl redactam și da, totul merge mână în mână cu protecția datelor. Bosnia și Herțegovina, așa cum știți, e un stat aflat în curs de a aderare. Am mai trecut prin asemenea experiență și în ceea ce privește Croația. Cooperarea cu o țară aflată în stadiu de aderare un astfel de acord ajută o țară să facă toate eforturile de car- care sunt necesare, astfel încât să fie apoi parte a achiului UE care are de-a face cu Europolul. Sub această perspectivă, un acord cu Bosnia și Herțegovina este unul foarte util și ne poate ajuta să consolidăm cooperarea. Pentru a încheia, eu sper că veți ține cont, în primul rând, de faptul că garanțiile privind protecția datelor au fost respectate de Europol, și acest acord, din punct de vedere operațional, este unul foarte important pentru că este elementul lipsă din regiunea Balcanilor Occidentali. Și din punct de vedere al aderării, sub acest acord, Europol își poate oferi sprijinul pentru Bosnia și Herțegovina. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Neumann. Acum dăm cuvântul domnului raportor, domnul Fontana. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc Consiliului și mulțumesc reprezentantului Europol pentru că au vorbit de această chestiune legată de protejarea datelor cu caracter personal. E ceva ce pe noi ne interesează foarte mult. Și am, avem și mai multe rezoluții în acest sens. Eu cred că vom avea ocazia să discutăm acest subiect într-un alt fel de for, astfel încât să vedem exact care sunt studiile și ce s-a făcut exact. Am înțeles și suntem conștienți de faptul că în ceea ce privește acest acord cu Bosnia și Herțegovina, ținând cont de dificultățile care există în această țară și ținând cont și de importanța strategică a ei, traficul internațional, la acesta mă refeream, da, cred că e foarte important să avem un acord. Însă, totuși, colegul meu din grupul socialiștilor ne spunea următoarele. Avem de-a face cu o dificultate. Știm că există un trialog în desfășurare, Acest acord este pe cale de a se realiza și noi ar trebui acum să fim de acord cu această propunere. Însă noi nu înțelegem foarte bine calendarul. Poate ceva nu a funcționat așa cum trebuia. Ni se spune că va exista acest nou regulament cam într-o lună sau așa, dar noi trebuie să, să, să aprobăm acest document acum. Mulțumesc! Monsieur euh, Fontana, maintenant Monsieur Diaz de Mera. Mulțumim, are cuvântul domnul Diaz de Mera. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu trebuie să le spun colegilor că eu am fost raportor pentru decizia Consiliului și ofeream uh, sprijin legal pentru Europol și regulamentul Europol. După discuții îndelungate cu colegii din celelalte grupuri politice, am reușit să înregistrăm progrese în ceea ce privește un acord politic pentru regulamentul Europol și pentru noul temei juridic prin care să poate să fie acoperit Europol. Avem două trialoguri, unul va începe într-o oră și jumătate și un alt trialog organizat săptămâna viitoare. Nu am luat cuvântul mai devreme pentru acordul cu Emiratele Arabe Unite și asta pentru că vorbeam de niște acorduri strategice în acel caz. Și da, sunt de acord cu acest punct de vedere. Cât timp astfel de acorduri se ocupă cu aspecte strategice. Sunt convins că astfel de acorduri sunt un lucru bun și la fel e și în cazul acordului cu Bosnia și Herțegovina. Țineam doar să le spun colegilor că, în prezent, Europolul are acorduri strate- strategice cu Bosnia, cu Rusia, Turcia și cu Ucraina. și Europolul are acorduri operaționale cu Albania, Australia, Canada, Columbia, Macedonia, Islanda, Suedia, Liechtenstein, SUA și alte state. Însă ce avem noi în față? Avem în față un acord operațional. Acest lucru înseamnă că prin uh, Consiliul de Management al Europol trebuie să existe și un aviz din partea organismului de supraveghere. Există și o referință cu privire la schimbul de date, cum am auzit și astăzi, de la reprezentanții Consiliului și reprezentantul Europol. Cred că lucrurile stau puțin diferit aici, dar de ce spun asta și de ce e irrelevant? Dacă mergem pe calea deschisă de Consiliu și de Europol, atunci avizul Parlamentului e atât, un aviz și nimic mai mult. Însă ce îmi doresc eu ca raportor? Și asta pentru că nu vreau să stric nivelul înalt de consens la care s-a ajuns cu celelalte grupuri politice privind regulamentul Europol, ce îmi doresc eu și ce își doresc celelalte grupuri politice care colaborează cu mine, e ca orice are de-a face cu procesarea datelor personale prin cadrul acordurilor operaționale ar trebui să fie supus procedurii de codecizie. Parlament și Consiliu. Însă dacă mergem pe calea care ne-a fost propus, atunci Parlamentul ar fi exclus din procesul de luare a deciziilor și tot ce ar face Parlamentul ar fi să redacteze un aviz. În ceea ce privește decizia din 2009, uh, decizia JAI în ceea ce privește standardele în cazul schimbul, în cazul procesării datelor cu caracter personal, e bine, nu putem să nu mai discutăm despre aceste date cu caracter personal. A existat un acord strategic din partea acelui organism comun de supraveghere. Însă când vorbim de regulament, cred că ceea ce ne dorim noi trece de cele stabilite de acest organism. Noi ne dorim să avem ultimul cuvânt de spus în ceea ce privește acest schimb de date cu caracter personal în Uniunea Europeană. Acel organism de supraveghere a aprobat acordul în mai 2015, apoi procedura în Parlament e o procedură de consultare. Consiliul a făcut o prezentare în prezența Europol, așa cum am văzut, iar termenul pentru amendamente este data de 19 noiembrie. Eu aș fi de acord cu cele spuse de domnul Fontana. Însă regulamentul european probabil se va bucura de sprijin politic, de un acord politic în decembrie sau ianuarie. Așa că să dăm undă verde acum acestui acord de um, cooperare operațională și strategică, eu cred că ar trebui să așteptăm să fie întâi adoptat regulamentul Europol. Și încă ceva, dacă îmi permiteți, acum un an eu eram raportor din umbră pentru un raport similar uh, care avea de-a face cu Brazilia, Mexic, Georgia și Emiratele Arabe Unite. Știți care a fost rezultatul votului atunci? Și țin cont aici și de regulamentul Europol și de cele 42 de voturi împotrivă și 0 pentru. Așa că vă rog să țineți cont și de acest fapt. Parlamentul ar trebui să joace un rol mai activ acum în ceea ce privește Bosnia. Și atunci vorbeam de regulamente, nu de decizii ale Consiliului. Vă mulțumim, domnule Demera. Un grup de vizitori de Suede, ils sont invités. Permiteți-mi să salut pe vizitatorii noștri, invitați de colega noastră, doamna Corața Bild, și care pot constata în ce fel lucrează comisia noastră libe. Bun venit așadar, dragi invitați. Et maintenant, on va continuer notre travail. Madame... Continuăm uh, ședința noastră. Doamna Kaufmann, doriți să interveniți sau nu pe această temă? Äh, foarte pe scurt. Cred că noi, Parlamentul, trebuie în acest punct să ne gândim foarte bine cum să procedăm cu această propunere în cadrul acestui acord pentru că vorbim de acorduri de natură diferită. Domnul de Meras tocmai ne-a spus despre negocierile Europol care urmează să fie încheiate în curând sau ar putea fi încheiate, atunci vom avea dintr-o dată un nou temei juridic și eu cred că noi, Parlamentul, pe această bază ar trebui să luăm o hotărâre cu privire la aceste acorduri, pentru că atunci acestea, da, sunt acorduri internaționale și atunci avem drept de codecizie. Și eu cred că nu trebuie să ne lăsăm să ne fie furat acest drept. Și asta indiferent de faptul că ambele acorduri despre care vorbim sunt diferite, cum vă spuneam. Mulțumim, doamna Loristin. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ca raportor pe directiva privind protecția datelor, în primul rând v-aș informa că trialogurile în ceea ce privește directiva privind protecția datelor se desfășoară într-un ritm foarte alert. Așa că noi sperăm că vom avea întregul document gata și pregătit în același timp cu dialogul în ceea ce privește Europol sau chiar mai repede. Acest lucru înseamnă că vom avea într-adevăr o bază puternică pentru a evalua condițiile pentru protecția datelor și standardele noastre. În acest context este foarte clar că orice țară care intră în acest tip de cooperare trebuie să uh, ne arată foarte clar că poate respecta garanțiile și și pe domeniile specifice de cooperare trebuie să se întâmple acest lucru. De aceea m-a bucurat foarte mult să aud care sunt uh, uh, pașii făcuți în legătură cu Bosnia și Herțegovina și că o asemenea evaluare s-a făcut deja. Însă ce ar mai putea fi important? Din ce am înțeles și de la colegi, e important să vedem mai în detaliu rezultatele acestei supravegheri făcute acolo. Trebuie să înțelegem exact care sunt aceste standarde și trebuie să fim convinși. După ce vom avea toate aceste informații, da, ținem cont de situația foarte dificilă din Balcanii Occidentali, de rolul Bosniei și Herțegovinei, însă avem nevoie de un context real. Așa că probabil am putea trece această rezoluție și înainte, pentru că atunci în asemenea condiție am avea încredere. Acum nu avem încredere de plină. Trebuie să ascultăm și trebuie să vedem. Și în Parlament avem nevoie de acest tip de încredere. Așa că eu cred că timpul pentru amendamente este mult prea scurt. Trebuie să mai analizăm și documentele suplimentare și apoi să luăm o decizie în ceea ce privește aprobarea acestor acorduri operaționale. Mulțumim, doamnă Lorestin. Domnule Fontana, doriți să interveniți? Ma ah, no, solo per dire che comunque condivido quanto è stato detto dai colleghi. Pe scurt pot să spun doar că sunt de acord cu cele spuse de colegii mei. Da, într-adevăr, trebuie să ne gândim foarte bine la conținutul acestor acorduri Bineînțeles că e important să avem un acord cu Bosnia și Herțegovina, însă în același timp vorbim și de regulament și vorbim și de protecția datelor cu caracter personal. Aici există diferite păreri, diferite poziții. Întâi trebuie să fie verificat tot, să vedem care sunt prioritățile Parlamentului. Cred că asta e foarte important pentru noi. Mulțumesc! Secretariatul se angajează să primească să difuzeze documentele pe care le citați, doamna Laurisin, documentele pe care le-ați citat. Dragi colegi, vă reamintesc că termenul de depunere amendamentelor este 19 noiembrie la prânz, orele 14. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 22, accesul publicului la documente, articolul 116, pentru anii 2014-2015. E o temă ce transparența și îndeoseb accesul la documente care constituie un drept fundamental ce figurează în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii în cadrul raportelor regulate prevăzute de regulamentul 1049 și din 2001 asupra accesului publicului la documente, comisia noastră va trata în raportul său de activitate va trata activitatea anilor 2014-2015 și acum dau cuvântul doamnei raportor, doamna Ferrara, așa încât să ne prezinte proiectul său de raport. Vă rog, doamna Ferrara. Se Președinte, Bine, nonostante gli sforzi comunicativi e nonostante le norme... Mulțumesc, doamnă președinte. În ciuda tuturor eforturilor care au fost făcute, Europa rămâne o entitate abstractă care nu e înțeleasă într-adevăr de cetățeni și nu e bine cunoscută. Am avut um, așa numită săptămână turcoaz, săptămâna pe care mulți dintre noi o folosim pentru a lucra în teren acasă. Vedem că mulți cetățeni au dificultăți atunci când vine vorba de obținerea de informații. Până și jurnaliștii întâmpină astfel de dificultăți să-și găsească drum prin cantitatea foarte mare de informații și să aleagă cele util. E greu pentru cetățeni să înțeleagă exact ce fel de drepturi primesc ei de pe urma legislației europene. Și nu acest lucru se subînțelege din tratate sau din regulamentul 1049 pe 2001 și acest articol 11 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în care se vorbește de democrația participativă și de care trebuie să ținem cont. Cetățenii ar trebui să poată să își spună părerile și să aibă un schimb de informații pe toate domeniile. E nevoie de transparență, e nevoie de implicarea societății civile și așa mai departe. Ne așteaptă un drum lung și încă suntem foarte departe de cele ce apar în articolul 11 privind, din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Cum înțeleg cetățenii ce fac cei pe care i-au ales ei? cei pe care i-au ales ei. Din păcate, de multe ori auzim faptul că Uniunea Europeană e descrisă ca fiind o uniune a tehnocraților și birocraților, că oamenii nu înțeleg într-adevăr ce fac reprezentanții cetățenilor care lucrează în cadrul instituțiilor europene. Dacă nu avem transparență și dacă cetățenii nu sunt informați așa cum trebuie, atunci însăși democrația are de suferit și democrația este chiar baza Uniunii Europene. De aceea trebuie să creștem încrederea în instituțiile Uniunii, Euro- în instituțiile Uniunii Europene. Cetățenii trebuie să înțeleagă cum funcționează aceste instituții, de aceea trebuie crescută transparența și crescut accesul la documente. Transparența ar trebui să fie regula. Ar trebui să fie niște reguli mai restrictive în ceea ce privește excepțiile. Asta mergând mână în mână cu regulamentul 1049, mai ales în cazul justiției. pentru că lipsește o politică interinstituțională care să se axeze pe comunicare și transparență, e dificil. Am uh, menționat niște domenii în care există o lipsă de transparență și unde cetățenii pierd din dreptul lor de informare. De exemplu, la întâlnirile Consiliului. Întâlnirile Consiliului nu sunt deschise publicului. Aceste reuniuni ale Consiliului au loc cu ușile închise și nu există documente puse la dispoziție nici înainte, nici după întâlnirile Consiliului. Apoi, trialogurile, trialogurile care au loc între cele trei instituții europene. Și acestea se desfășoară cu ușile închise, nu sunt transmise pe internet și nu există documente care să fie puse la dispoziția publicului. Concilierea concilierea devine deja o practică tot mai des folosită și apoi mai există toate activitățile de, activitățile de lobby. Da, astfel se obține acces, aceștia obțin acces la anumite informații la care ceilalți nu pot primi acces. În ceea ce privește acțiunile de lobby, ideea mea era să avem un registru interinstituțional cu persoane care fac lobby. Să mergem după exemplu Comisiei Europene. Parlamentul și Consiliul ar trebui să publice toate informațiile pe care le au în ceea ce privește contactele pe care le au cu grupurile de lobby. Cum membrii, consilieri, oameni care lucrează în birouri și așa mai departe. Asta ar merge mână în mână cu acordurile internaționale prin care se dorește creșterea gradului de transparență. Apoi, în ceea ce privește administrația și procedurile de încălcare, și în acest caz ne-am dorit ca documentele să fie făcute publice și să fie accesibile cetățenilor. Cetățenile trebuie să știe cu ce au greșit guvernele lor și de ce sunt pedepsite de comisie. Apoi, fondurile structurale, negocierile între guvern și regiuni pentru programele operaționale, atât la nivel național cât și regional. Dacă reușim să asigurăm un mai mare grad de transparență și o mai bună accesibilitate la informații, atunci cetățenii ar putea să se apropie de Uniunea Europeană și ar putea să înțeleagă mai bine cum funcționează aceasta. Și de asemenea și-ar cunoaște mai bine și drepturile și îndatoririle pe care le au sub legislația europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, dau cuvântul raportorilor din umbră. Cred că toate grupurile politice au deja un raportor, dar nu văd în sală decât doi Vom începe cu doamna Corața Bild, vă rog. I very much agree that Mulțumesc. Sunt de acord. Suntem în fața unei provocări comune. Trebuie să fim mai transparenți, mai responsabili, să comunicăm mai bine cu cetățenii noștri în felul în care legiferăm, în felul în care alocăm uh, și cheltuim banii contribuabililor. Și trebuie să facem mult mai multe pentru a recâștiga încrederea cetățenilor. Există o serie de teme pe care e evident că instituțiile europene trebuie să facă mai mult și în special Consiliul. Comisia a făcut multe și sunt mândră că Parlamentul e de departe cea mai transparentă instituție. Suntem unul dintre parlamentele cele mai deschise din lume cu ședințe transmise prin web streaming, conferințe, seminarii. Practic suntem Casa Poporului European. Aș vrea să spun că trilogul e o modalitate de negociere care accelerează luarea de decizii între cei doi colegislatori și evită adesea uh, niște proceduri greoaie de conciliere. Și cred că ar trebui să avem noi mai mult acces Uh, la triloguri, pentru că deocamdată raportorul e uh, cel care are acces doar și raportează mai apoi către raportorii din umbră, către comisia care l-a trimis și care informația abia apoi ajunge la grupurile politice. Nu știu dacă e în beneficiul cetățenilor să fim parte a tuturor acestor negocieri informale, unde e nevoie de un climat de încredere pentru a putea obține un compromis. În, în niște negocieri adesea foarte, foarte complexe, adesea poate fi chiar contraproductiv. Cetățenii își doresc rezultate rapide din partea legislației uh, pe care noi o elaborăm. Uh, și pentru a umple această prăpastie democratică între noi și cetățeni, trebuie să acționăm în mod responsabil. E nevoie de spațiu pentru uh, protejarea datelor personale, pentru uh, protejarea intimității. Toate acestea trebuie respectate. Principiul deschis deschiderii este foarte important, dar există și documente clasificate și trebuie să explicăm în mod democratic cum și de ce, dar trebuie, bineînțeles, să păstrăm posibilitatea de a clasifica anumite documente. În ce privește acordurile internaționale, sunt de acord, există o dezbatere publică deschisă, participarea cetățenilor Uh, pentru ca ei să știe ce se întâmplă și care sunt rezultatele. Eu nu sunt sigură că orice pas al negocierii trebuie să vină public, pentru că uh, există uh, părți interesate și confidențialitatea e partea procedurii de negociere, dar noi, ca eurodeputați, trebuie să putem avea acces la întreaga documentație, chiar și pe parcursul negocierilor. Aș încheia prin a spune că, într-adevăr, a venit timpul ca atât Comisia Consiliului cât și Parlamentul să obțină o revizuire a regulamentului în ce privește accesul public la documente. E un scandal că acest dosar a fost blocat la Consiliu de atâția ani. PP se angajează în continuare pe linia responsabilității și a transparenței. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim. Acum are cuvântul Anhet, celălalt raportor din umbră, vă rog. Eu, förstås, börja tacka Ferrara för ett bra utkast de raport. Mulțumesc, aș dori să vă mulțumesc pentru un bun proiect de raport. Accesul la documente e într-adevăr parte a democrației reprezentative. Cetățenii trebuie să fie activi și de aceea trebuie să știe exact ce se întâmplă pe parcursul proceselor de luare a deciziilor și exact ceea ce fac cei pe care i-au ales ei. Și eu sunt raportor în ceea ce privește actualizarea regulamentului în acest sens. Eu cred că trebuie să fim atenți și, atenți și trebuie să ne gândim foarte bine ce vrem. Trebuie să ne asigurăm că modificări ulterioare nu vor duce la o înrăutățirea accesului cetățenilor la documente. Există un blocaj la Consiliu care a fost menționat. Părerea mea e că multe guverne încearcă să îngrădească transparența. Există anumite alineate pe care le-am analizat cu atenție, anumite formulări, de exemplu la punctul 5, unde se spune că instituțiile nu sunt suficient de proactive, astfel încât să uh, asigure acest uh, acces. Acest lucru ar trebui, da, e probabil uh, valabil pentru instituții, dar ar trebui să apară în text și faptul că Parlamentul încearcă printr-un fel mai simplificat, să pună documente pe pagina sa de internet și și încearcă să disemineze informații prin uh, rețelele sociale. Apoi există articole, cum e articolul 14, care merg prea departe în ceea ce privește trilogurile acum. Câteodată e nevoie de triloguri din motive practice, însă e important ca acestea să fie organizate cât de transparent posibil. Mulțumesc pentru acest proiect de raport și sper să colaborăm foarte bine cu domnul raportor. Merci, Mulțumim, doamna Hart. Există și alți colegi care doresc să intervină? Dacă nu, vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor este 27 noiembrie la orele 12. Acum, dragi colegi, trebuie să întrerup ședința noastră pentru 30 de minute, deoarece o așteptăm pe doamna Rena și raportorul nostru uh, pentru următorul punct, așa încât ne revedem peste 30 de minute.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

Chers collègues, je pense qu'on doit commencer. Dragi colegi, ne reluăm lucrările și punctul următor, punctul 23 de pe ordinea de zi. E un punct foarte interesant pentru noi. Este vorba de o decizie uh, afacerea C362 pe 14, Maximilian Schrems versus Comisarul pentru Protecția Datelor. O avem alături de noi doamna Florence Renal, colaboratoare în grupul de lucru, articol 29. O mă aștepta acum pe doamna Renal, care o locuiește pe doamna Far care nu a putut să se deplaseze astăzi la Bruxelles din cauza unor teme urgente ale Autorității franceze pentru protecția datelor CNIL a care președinte este doamna Renal, lucrează la CNIL, unde este însărcinată cu afacerile internaționale și europene și o asistă pe doamna Falcherota, însărcinată de președinte al grupului 29. Este coraportor al grupului 29 asupra consecințelor afacerii Schrems. Reprezentantul grupului de lucru ne va informa despre poziția grupului de lucru, urmare a hotărârii curții și implicațiile acestea pentru transferul de date. Apoi, raportorii pe dosarele ce țin de protecția datelor vor avea cuvântul și apoi, bineînțeles, și ceilalți colegi, însă așteptăm deocamdată pe colegii noștri și dau de dată contul doamnei Renal acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputați, doamna Farclerota își vă transmite scuzele de rigoare pentru că nu a putut fi astăzi alături de dumneavoastră aici și ar fi dorit foarte mult să onoreze cu prezența această audiere dar din cauza uh, unor alte obligații nu a putut veni și de aceea m-am sărcinat să vă împărtășesc câte ceva din discuțiile în grupul articolul 29, urmarea hotărârii pronunțate în cauza C362 per 14. Consecințele speciale pentru protecția datelor. Autoritățile europene trebuie să ia toate măsurile pentru a pune în aplicare această hotărâre judecătorească. E o decizie șoc, care însă în sine nu a fost o surpriză pentru comunitatea autorităților de protecție a datelor. G29 mereu, mereu a repetat din 2013 încoace că supravegherea în masă nediscriminată, secretă, nu e compatibilă cu principiile fundamentale și că nu e acceptabilă într-o societate democratică. Și în această privință am publicat două avize tehnice în 2014 și în decembrie 2014 o declarație politică împreună cu toți omologii noștri. G29, încă la creația din anii 2000, s-a exprimat asupra insuficiența instrumentelor și ajustările pe care le necesită, în special în ce privește supravegherea. Aceasta într-o scrisoare datată februarie 2015 comisare. Am spus și am repetat că soluția în materie de acces de către autorități străine la datele personale protejate de dreptul european depinde de acorduri supranaționale și internaționale, dar nu de instrumentele contractuale de transfer. Tot ce înseamnă clauză contractuală omologată de uh, comisie sau binding corporate rules. Aceste instrumente nu pot rivaliza cu legislația statelor terțe. Aceste instrumente vor crea conflicte, conflicte de norme, dar nu vor fi în măsură nici să rezolve conflictele și nici să rezolve problemele ridicate de supraveghere masă, pentru că aceste instrumente nu au fost elaborate în acest sens și nu trebuie nici deturnate. Iată de ce. G29 s-a exprimat într-un comunicat de presă pe 16 octombrie anul curent, după publicarea hotărârii judecătorești, făcând un apel către guverne și instituțiile competente de cele două părți ale Atlanticului pentru a găsi o soluție până în ianuarie, o soluție politică, juridică, dar și tehnică, așa încât să existe și în Statele Unite o protecție echivalentă protecției oferite de standardele europene. La modul ideal, ar fi nevoie de un acord interguvernamental. Însă soluțiile contractuale emise de autoritățile de protecție a datelor europene nu sunt suficiente pentru a regla problema supravegherii în masă din partea unui stat terț. Dacă se stabilește că ordinul juridic, ordinea juridică americană nu răspunde astăzi exigențelor judecătorului european, în special la nivel de principii fundamentale și căi de recurs pentru date și pentru cetățeni protejați de dreptul european, un nou safe harbor, safe harbor 2, în curs de negociere, nu va aduce o soluție credibilă decât dacă are ele și o valoare juridică suficientă, așa încât garanțiile pe care le aduce să poată avea o valoare constrângătoare, obligatorie în dreptul american, nu asupra întreprinderilor, cum e cazul azi, ci și asupra autorităților publice care au acces la informații vizând cetățenii europeni, solul american. Așteptând concluziile acestor negocieri, care sperăm noi vor avea un efect transversal și orizontal asupra tuturor instrumentelor și politicilor de transfer, G29 a dorit să fie pragmatic și riguros în același timp. Pentru a înțelege pe deplin această hotărâre. G29 ia notă de faptul că Safe Harbor 1 nu mai există și nu ar trebui să existe niciodată, pentru că hotărârea judecătorească e retroactivă. Deci transferurile operate în acest cadru sunt practic ilegale. Acum autoritățile la scară națională trebuie să autorizeze orice transfer în acest cadru și trebuie să reflecte această realitate. Încercăm să organizăm campanii de sensibilizare pe această temă, pentru că, așa cum vă imaginați, primim foarte multe întrebări, special din partea întreprinderilor care transferă date, dar și din partea cetățenilor. G29 a mai deschis un șantier ce privește impactul hotărârii asupra altor instrumente, cum ar fi cauzele contractuale, cu decizia de a lăsa întreprinderile să folosească aceste instrumente pe durata analizei pe care noi o efectuăm nu ni se pare fezabil să decidem de pe zi pe alta să stopăm toate transferurile către Statele Unite fără ca un studiu fin și actualizat al situației supravegherii să fie efectuat. În special în ce privește derogările prevăzute de legea americană și care pot intra în interferență cu principiile de drept european. Iată de ce am decis o perioada tranzitorie de 3 luni până la sfârșitul lui ianuarie 2016, timp în care întreprinderile pot continua să utilizeze aceste instrumente. Timp în care autoritățile de ambele părți să găsească o soluție. Ce prevedem să facem jet, la g 29 prin acestor instrumente? Iată, deci, care e planul de acțiune al g 29 Un plan mai degrabă ambițios. Înainte de a intra în detalii, vă reamintesc puterea de acțiune a autorităților asupra acestor instrumente. Anumite autorități au un control a priori asupra acestor instrumente, eliberând autorizări de transfer sau aprobând conformitatea uh, ah, utilizării acestora. În ce privește clauzele contractuale, există două tipuri de clauze. Clauze ad hoc, extrem de limitate, și clauze omologate de Comisia Europeană. Majoritatea transferurilor se bazează pe aceste clauze tip omologate de comisie. Autoritățile însă trebuie să elibereze autorizațiile de transfer, pentru că există o decizie a comisiei, așa cum arăta și hotărârea judecătorească. Cu toate acestea, aceste clauze prevăd posibilitatea pentru autorități să suspende sau să interzică transferurile pe baza acestor clauze, în special atunci când legea statului destinatar impune importatorului, adică cel care primește informațiile, uh, să acorde o derogare vis-a-vis -vis de dreptul european, dincolo de ce e nevoie într-o societate democratică. Iată textul acestor clauze. De cerurile, în același timp, nu pot fi utilizate dacă condițiile contractuale nu sunt respectate. În acest context, președintele C29 a solicitat a la trei subgrupe de lucru să evalueze în ce măsură legea americană asupra informației permite astăzi accesul la date despre cetățenii europeni, date protejate de legea europeană și care ar face obiectul unui transfer. Ideea este de a evalua și de a defini ce e o derogare acceptabilă într-o societate de rom- democratică și ce trebuie pentru ca ea să fie încadrată vis-a-vis -vis de cele prevăzute de carte și de hotărârea judecătorească. Analizele redactate de Parlamentul European pentru Parlament și rezoluțiile pe care dumneavoastră le-ați adoptat pe această temă sunt utile și capitale pentru noi și le vom utiliza în munca noastră. Mai mult decât atât, vom analiza puterile autorităților de control în materie de suspendare a autorizațiilor de transfer. Așa cum vedeți, autoritățile nu au aceleași puteri la nivel național în termen de control a priori, cum arătam pentru PCR și clauzele contractuale. Trebuie apoi văzut în ce fel aceste puteri de control a priori pot fi exercitate și mai apoi și controlul a posteriori asupra transferurilor de date. În treilea rând, organizarea plângerilor la nivel național pe această temă, anticipând și prevăzând, în manieră pragmatică și concretă, acțiunile de control, eventual de sancțiune, în plan național și european, atunci când acestea se impun. Mai e vorba mai târziu de evaluarea actualizărilor și a conținuturilor acestor instrumente. Ținând seama de faptul că aceste ajustări nu înseamnă că problema supravegherii în masă în străinătate se va rezolva. Apoi trebuie luată poziție în ce privește derogările. Există derogări de la utilizarea acestor instrumente pentru executarea unui contract, bună oară, care pot fi folosite în anumite cazuri, dar trebuie precizat când anume ele pot fi utilizate și când nu. Pentru optarea schimburi cu toate părțile interesate, G29 a, organiza, a decis organizarea unor audieri. La următoarea plenară G29, de pe 24 noiembrie, bună oară, anume audierea judecătorului raportor Thomas Van Danvis de la Curtea Europeană de Justiție. G29 va completa această audiere cu aceea a reprezentanților societății civile care tot mai mult uh, își asumă locul și rolul în cadrul ecosistemului european și cazul Schrems este un bun exemplu de mobilizare a societății civile care a adus o hotărâre uh, judecătorească relevantă pentru întreaga societate europeană. Întreprinderile și reprezentanților vor putea de asemenea fi audiate. Pentru că și ei trebuie să se organizeze și să-și evalueze riscurile în materie de transfer de date personale. Vorbim multe accountability risk-based approach în abordarea europeană. Aceste concepte sunt uh, foarte anglosaxone, oarecum flu, și pe care nu le înțelegem cu ușurință, dar în lumina acestei hotărâri, uh, ele uh, capătă o imensă valoare. Pare evident că hotărârea prin ricoșeu afectează în mult mai mare măsură decât safe harbor. Unul din elementele cheie ale hotărârii este supravegherea de masă și elementele cheie derivate din Carta Drepturilor Fundamentale pe care trebuie să o respectăm în materie de securitate națională. Deci trebuie să tragem toate consecințele, în special în ce privește cadrul juridic din statele membre. Celelalte decizii de adecvare sau acordurile internaționale, că e vorba de PNR sau alte acorduri în curs de adoptare, și, în manieră generală, regimul juridic al transferurilor. Ar putea fi util ca în cadrul acestor audieri să auzim care este și punctul de vedere al guvernului al autorităților în negocierile și acordurile lor multilaterale, ținând seama de această hotărâre judecătorească. Așa cum puteți constata, G29 este mobilizat pentru a atrage toate consecințele acestei hotărâri și luăm foarte în serios decizia judecătorească pentru că rolul nostru e de a garanta drepturile fundamentale, respectul la viața privată, protecția datelor concetățenilor noștri, dar și independența noastră în controlarea instrumentelor europene, în special directivelor. Dacă nu obținem un acord până la finele lui ianuarie 2016 și dacă prin analiză găsim că instrumentele nu pot fi utilizate, vom lua măsurile ce se impun chiar și unele represive dacă e necesar. Iată, deci, foaia noastră de parcurs pentru cele trei luni care vin și doream să vă prezentăm aceste lucruri. Punerea în aplicare a acestei hotărâri judecătorești este o provocare pentru noi toți, inclusiv pentru autorități. Iar Europa nu va fi credibilă și nu va avea o pondere în apărarea propriilor valori decât dacă avansează în manieră unitară și coordonată și astfel noi sperăm să putem dezvolta împreună cu Parlamentul European să facem un schimb de opinii uh, pe această temă complexă, așa încât să găsim împreună soluții comune și constructive. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim, doamna Reina, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru faptul că ne-ați informat uh, în detaliu despre aceste probleme destul de complicate și acum dau cuvântul uh, domnului Albrecht, raportorul nostru, dar nu-l văd în sală. Mi s-a părut că e, dar nu e. Voi da, deci, cuvântul raportoarei uh, din umbră, doamna Loristin. Doriți să interveniți? Doamna președinte, Uh, mulțumesc uh, invitatei noastre pentru prezentare și bănuiesc că această decizie și întregul uh, proces care urmează vor avea consecințe majore asupra eforturilor și activității noastre. Ne ocupăm de revizuirea legislației și trebuie spus că de multe ori am ținut seama de anumite formulări agreate și chiar și în discuțiile tripartite în desfășurare, aceasta este prezumția de bază și anume că vrem să asigurăm cel mai înalt standard de protecție a datelor cu caracter personal în Europa. Ceea ce ne îngrijorează e că acest nivel înalt de protecție pe care încercăm să-l asigurăm și care trebuie să corespundă drepturilor fundamentale, în fiecare clipă, în activitatea noastră de zi cu zi, dă naștere la o problemă ce încă nu are soluție, și anume că securitatea informațională nu ține de mandatul și competențele noastre și, de fapt, nici de competențele Uniunii Europene. Acum, spunem că aceste standarde înalte trebuie garantate și că uh, în Uniunea Europeană orice persoană are dreptul la căi de atac și așa mai departe, vedem că, de fapt, în multe state membre acest drept nu este garantat. Și aceasta este o problemă. O discutăm aproape după fiecare trialog. Deci, întrebarea mea e, de fapt, și pentru comisie. Cum rezolvăm această problemă? Cum ieșim din această situație? Pentru că și astăzi discutam cu raportori și spuneam că trebuie să facem ceva, pentru că dacă ne uităm, de exemplu, la situația refugiaților, la toate problemele cu poliția dintr-un stat membru care e trimisă în alt stat membru să participe la diverse operațiuni, nu e foarte clar um, care sunt garanțiile și care sunt principiile respectate, chiar pe teritoriul nostru. Uh, deci bănuiesc că această hotărâre a curții va viza și alte țări terțe. N-ar trebui însă să ne întrebăm și dacă nu e importantă și pentru statele noastre membre și dacă nu putem face ceva. Mulțumesc, doamna Loristin. Și acum domnul Bos. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Voi aștepta un pic. Vielen Dank für Ihre Mulțumim mult pentru prezentare pe care cu care eu nu sunt neapărat de acord pe baza experiențelor mele. Avem uh, acum uh, probleme uh, în legătură cu verificarea TFTP și a PNR și uh, a altor proiecte și în plus colegii dumneavoastră din Germania uh, au redactat un document de 14 puncte uh, în care uh, pun sub semnul întrebării și uh, toate transferurile de date colective. Uh, până la urmă, aici nu suntem izolați din punct de vedere informatic și avem și noi nevoie de un schimb de date. Așadar, Uh, avem aici o interpretare în legătură cu schimburile generale de, uh, colective de date uh, pe care a dat-o comisia și care mie mi se pare un pic exagerată și că nu ar corespunde situației în care se găsesc întreprinderile noastre. Poate că ar trebui să ne concentrăm pe ce a spus Curtea Europeană de Justiție în legătură cu adecvarea și faptul că acordul respectiv nu e um, relevant și suficient de adecvat pentru că nu au fost făcute verificări suficiente. Deci, hotărârea privind adecvarea nu a fost, de fapt, pusă sub semnul întrebării. S-a spus doar că, prin comunicările Comisiei existente, protecția datelor europene poate fi periclitată în Statele Unite, dar întregul document, instrument pe care l-am uh, bazat pe acest principiu, nu a fost de fapt pus sub semnul întrebării și acum mă întreb de ce faceți dumneavoastră acum acest lucru și la fel și colegii din Germania. Cum ați ajuns să spuneți că ne distanțăm de astfel de transferuri de date, că nu mai sunt posibile. E vorba de o interpretare cu care nu pot fi de acord. Hotărârea este întemeiată, în principiu, pentru că, într-adevăr, E adevărat că toate transferurile nu sunt sigure, însă dacă renunțăm la tot ce avem ca și instrument, mi se pare că mergem prea departe. Si, monsieur et maintenant je don... Mulțumesc. Dau cuvântul ultimului raportor din umbră, doamna Ernst. Cred că mergem după fracțiuni, dar bun, nu nimic. Mulțumesc. Acum aș vrea să mai pun o întrebare. Ați prezentat foarte detaliat uh, situația și mulțumesc pentru acest lucru și trebuie să vedem acum dacă avem totul, uh, tot ce ne trebuie la dispoziție. Acum, după această hotărâre, ce ne trebuie de fapt? Un acord mai nou, mai frumos, mai adecvat, putem să avem uh, reguli obligatorii incluse în clauzele contractuale. Aceasta ar fi soluția. Ne-ați uh, tot vorbit de aceste lucruri, dar aș vrea să ne spuneți clar ce e necesar în ce măs- și în ce măsură. E încă neclar. Cum combatem această supraveghere în masă care încă se desfășoară și nu se oprește și cel mai bun contract sau acord safe harbor poate încă să folosească dacă va fi preluat și completat de dispozițiile la nivel național. Și încă un lucru, v-ați referit la TFTP, la PNR, poate ne dați mai multe detalii care uh, sunt aspectele care ar putea fi influențate și oricum vrem să întreb despre acest aspect general al consecințelor hotărârii și al altor um, dispoziții legale ale Uniunii. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Erste. Și acum doamna Sipel. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mulțumesc pentru prezentarea acestui raport privind situația. E clar că atâta timp cât nu se verifică dacă există o protecție echivalentă în statele terțe, atunci nu se pot face transferuri de date și Trebuie văzut acum dacă și în ce formă se asigură un nivel de protecție a datelor și trebuie văzut și cum ne asigurăm că există controle, pentru că, de fapt, există două niveluri. Există o legislație, să spunem, normală, care obligă întreprinderile să respecte anumite standarde și mai există apoi și problema serviciilor secrete. Ce date pot fi puse la sau pot fi la dispoziția acestora și avem uh, și noi servicii secrete despre care nu știm exact ce competențe și putere au, deci trebuie să întreb care ar fi consecințele acestui lucru asupra TFTP, asupra, asupra PNR uh, și în ce măsură există și consecințe indirecte asupra uh, unui acord pur european dacă ne gândim că apoi ar putea fi uh, acela, acesta ar putea fi invocat și de state terțe și până la urmă siguranța națională în plus este un aspect de competență națională, de resortul statelor membre, uh, și știm din diferite avize că există o colaborare intensă a serviciilor și există probleme globale care au arătat că există această situație europeană, dar poate că ar trebui să mai uh, analizăm situația, să mai verificăm situația acestui acord european. Domnul Kirchhoff e deja alături de noi, îi dau cuvântul pentru că este raport, sunteți raportorul pentru grupul ICR. Mulțumesc, doamnă președinte, îmi cer scuze că n-am fost uh, aici, dar am citit uh, cu mare interes um, documentele grupului de lucru și am avut norocul să fiu în Statele Unite săptămâna trecută să particip sau să asist la Uh, discuția și audierea din Congresul American privind Safe Harbor și consecințele uh, cauzei Schrems. Îi urăm foarte mult succes doamnei comisar Iurova în munca sa. Sper că va ajunge la concluzii care să ne permită să continuăm transferul de date care e atât de important din perspectiva relațiilor comerciale dintre Uniune și statele membre, dar uh, Voiam doar să mai pun câteva întrebări în legătură cu hotărârea. Plecând de la prezumția că se ajunge la o concluzie mulțumitoare, în ce măsură are efect retroactiv această hotărâre? În ce măsură această hotărâre poate fi revizuită sau modificată sau pur și simplu trebuie pusă în executare sau va fi depășită de evenimente. Există un proces în cadrul Curții Europene de Justiție referitoare la vreo cale de atac sau în legătură cu ce se va întâmpla cu această hotărâre? Și, în plus, chiar dacă există alternative, în cazul în care nu va mai exista safe harbor, grupurile de lucru s-au gândit la diferitele efecte asupra diferitelor tipuri de companii, pentru că, din câte înțeleg eu, există căi de atac alternative, dar, ca de obicei, sunt mult mai ușor de accesat și mai aplicabile pentru companiile, întreprinderile foarte mari care își permit să respecte condițiile care vin cu aceste căi de atac. Acum, dacă se continuă așa cum s-a propus, în sensul de a avea un nou acord, grupul de lucru mai are ceva de făcut sau consideră că mai are ceva de făcut uh, cu titlul prioritar? Mulțumesc, domnule Kirchhoff. Și acum domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc. Nu pot decât să spun că apreciez și eu foarte mult prezentarea și această analiză a consecințelor acestei hotărâri foarte importante a Curții Europene de Justiție. Sunteți aici dintr-un motiv bun, articol, reprezentați grupul de lucru pentru articolul 29. E adevărat că acest articol arată că directiva privind protecția datelor e încă în viață, ceea ce regret, eu, pentru că aș prefera ca în locul acestei directive să fie în vigoare încă neexistentul pachet privind protecția datelor, pe care încă îl așteptăm. Dar, cum încă nu avem la dispoziție acest pachet privind protecția datelor de care ne ocupăm deja de mai mulți ani, Directiva privind protecția datelor e încă în vigoare și reprezentați un grup de lucru care e alcătuit din reprezentanța ai tuturor statelor membre ale Uniunii implicate în aplicarea în fiecare zi a acestei directive. Și asta aș vrea să adaug eu la discuție. Bineînțeles, împărtășesc majoritatea îngrijorărilor deja menționate, dar uh, Ceea ce mă îngrijorează pe mine este impactul asupra statelor membre ale Uniunii Europene. Această hotărâre nu are efect numai asupra relației bilaterale a Uniunii cu state terțe reglementat prin această decizie Safe Harbor a Consiliului, care a fost invalidată de Curtea Europeană de Justiție. Este vorba și de efecte asupra celorlalte acorduri bilaterale ale Uniunii Europene cu țări terțe care trebuie să respecte această interpretare obligatorie a Curții Europene de Justiție în legătură cu uh, Carta Drepturilor Fundamentale, care e parte din Tratatul de la Lisabona și are aceeași forță juridică ca și celelalte tratate fondatoare și ca tot dreptul primar al Uniunii Europene. E o bază constituțională a Uniunii și e afectat și sistemul de drept din fiecare stat membru al Uniunii Europene. Sistemul de drept din fiecare stat membru care e reprezentat în acel grup de lucru pentru articolul 29. Aș vrea să știu care e analiza privind impactul asupra sistemelor de drept naționale și anume mai exact asupra practicilor implicate în transferurile de date operate de către statele membre conform propriilor lor standarde. Cum urmează acestea să fie modificate ținând seama, pentru a ține seama de interpretarea din această hotărâre a curții? E ceva mult mai solicitant decât în trecut. Și în al doilea rând, care este impactul anticipat, nu doar asupra transferurilor de date, ci și asupra standardelor de protecție a datelor, care acum vor fi analizate mai îndeaproape pentru a vedea dacă respect, se vedea dacă respectă Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Și, în al treilea rând, ce se întâmplă cu practicile de supraveghere în masă utilizate sau folosite de statele membre ale Uniunii Europene, pentru că există așa ceva și în statele membre ale Uniunii, ceea ce iarăși trebuie să fie revizuit pentru a ține seama de această interpretare obligatorie a Curții Europene de Justiție. Există cumva uh, în vreun stat membru practici care trebuie avute în vedere, luate sub lupă, din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui să fim atenți la vreun anumit stat membru, să ne intereseze vreun anumit stat membru mai mult, dacă ne gândim la uh, ce spune Carta Drepturilor Fundamentale în legătură cu protejarea vieții private? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Lopez Achilar. Doamna Reinar va răspunde și invit reprezentanții Consiliului și Comisiei, dacă doresc, să intervină. Edu Consei. Conseil? Din partea Consiliului? Nu. Atunci, doamna Rena. Mai întâi voiam să vă mulțumesc pentru aceste întrebări care demonstrează un interes real și o nevoie de, discuta, de a discuta despre acest subiect foarte sensibil. Noi lucrăm foarte mult în G29, dar e foarte important să putem discuta și să facem schimb de păreri. Deci vă mulțumesc pentru aceste întrebări foarte uh, valoroase și foarte pertinente fiecare dintre ele. Voi încerca să răspund cât de cât cronologic. La prima întrebare, referitoare la problema securității naționale a statelor membre și a faptului că adesea acest lucru nu ține de competențele instituțiilor europene, într-adevăr, ne izbim de această problemă în G29, în schimburile noastre între omologi, pentru că nu avem cu toții aceleași competențe în ceea ce privește informațiile la nivel european și național. Așadar, există autorități cu un domeniu de competență mai extins, altele cu uh, competențe mai restrânse și, bineînțeles, acest lucru nu înlesnește luarea deciziilor pe aceste teme delicate. Și ca să vă dau un exemplu, legea din 78, care transpune directiva din 95, uh, dar ACNIL a fost sesizat de uh, anumite, pe problema anumitor fișiere dar uneori nu a fost sesizat uh, sau nici măcar nu a știut de existența anumitor fișiere, dar în lege e prevăzut uh, un sistem de aviz care poate fi solicitat uh, și care nu e nici dat publicității în mod obligatoriu. Deci nu există nicio obligație. În ceea ce privește controlele posterioare, acestea pot exista, dar nu neapărat pe toate uh, fișierele, pot exista și sancțiuni, dar nu neapărat pentru toate fișierele, deci s-au uh, lăsat anumite flexibilități pe tema aceasta informațiilor și cred că încă suntem destul, stăm destul de bine față de alte autorități. Președinta CNIL, care e și președinta G29, a spus adesea în context național că e nevoie de mai mult de controle a priori și a posteriori efectuate de ACNIL pe aceste subiecte și v-aș menționa dreptul de acces indirect din Franța, uh, care funcționează destul de bine pentru fișierele publice, dar și pentru sistemul de informații și care permite autorității să verifice în anumite fișiere dacă prelucrarea informației este conformă cu legea, ceea ce nu înseamnă neapărat că autoritatea va informa persoana că e menționată în dosarul, în fișierul respectiv, pentru că ar fi oarecum contradictoriu, dar va face anumite verificări și se va asigura că uh, lucrurile sunt conforme și eventual poate notifica și sancționa serviciile uh, de informații. Deci există posibilități de control pentru Consiliul de Stat, există și această autoritate administrativă independentă, CNSTR, dacă nu mă înșel, deci sisteme puse la punct la nivel național și nu mă refer aici decât la Franța, dar e adevărat că e complicat să asigure armonizarea controalelor și practicilor la nivel european. G29 se va ocupa de aceea de diferitele sisteme naționale pentru a face o comparație și pentru a înțelege mai bine ce trebuie controlat și mai ales recursurile posibile și disponibile cetățenilor la nivel național. De acest lucru ne ocupăm, de exemplu, acum în G29. La a doua întrebare, în legătură cu faptul că avem o interpretare cam exagerată în hotărâre și că această hotărâre va avea impact și asupra tuturor uh, acordurilor de transfer către alte părți ale lumii. Ar trebui spus un lucru. Nu spunem astăzi că instrumentele nu mai pot fi folosite sau nu mai sunt conforme uh, cu standardele europene. Ceea ce spunem e că vom analiza aceste instrumente pentru a vedea dacă, în lumina hotărârii, încă mai oferă garanții suficiente. De ce? Primul răspuns e pur juridic. În clauzele contractuale ale Comisiei Europene, articolul 4, și vă invit să-l citiți, există o condiție care spune că autoritățile suspendă sau interzic transferurile dacă o lege străină impune importatorului, deci celui care primește datele, să se abată de la cerințele dreptului european și de la clauzele contractuale în momentul în care această derogare este dincolo de ceea ce este necesar într-o societate democratică. Găsim, deci, uh, criteriile preluate în hotărâre. E normal, deci, să vrem să vedem, să știm dacă dată fiind hotărârea și interpretarea dată de judecător pentru ce înseamnă derogare justificabilă într-o societate democratică, dacă instru- deci dacă instrumentele încă mai oferă suficiente garanții. Așadar, hotărârea în uh, punctele 92, 93 și următoare face urm- o analiză foarte Um, detaliată în legătură cu adecvarea standardelor din Statele Unite și spune că Comisia ar fi trebuit să facă aceasta, să asigure această adecvare și că va trebui să o facă pe viitor și spune ce se va întâmpla dacă sistemul de drept american va permite respectarea dreptului european în momentul transferării datelor și în momentul în care acestea vor fi în America. Bineînțeles, suntem pragmatici și nu o să interzicem de pe zi pe alta orice transfer de date către Statele Unite. Ne dăm seama care este impactul posibil uh, din punct de vedere economic și de aceea am creat un fel de zonă tampon sau tranzitorie de trei luni lăsând posibilitatea întreprinderilor să folosească instrumentele, știind că ne asumăm și riscuri, dacă permitem folosirea în continuare acestor instrumente, dar am considerat că, într-adevăr, trebuie neapărat să fim realiști. După aceea, însă, va trebui totuși să ne întrebăm care e impactul acestui, acestei hotărâri asupra instrumentelor. Răspunsul încă nu există, el va fi analizat uh, cu atenție și rigoare um, vom analiza cadrul legal și derogările și vom vedea dacă acest uh, articol 4 e respectat sau nu. În legătură cu a treia întrebare, de ce avem nevoie? Uh, cum vă spuneam în prezentarea mea, avem și noi aceeași impresie în ultimii ani în G29, pentru că tot discutăm aceste aspecte. Încă o dată, soluția nu se găsește neapărat în instrumentele contractuale și în a ne folosi cât mai mult de forța pe care o avem prin instrumentele contractuale, care, încă o dată, nu influențează cadrul juridic de la locul unde se găsește cel care va primi informațiile. Dacă acesta spune că trebuie respectate standardele și Carta Drepturilor Fundamentale și impune respectarea acestora celor care vor primi informațiile, dacă cadrul juridic al importatorului nu permite să fie respectate aceste principii fundamentale din dreptul european și toate dispozițiile și clauzele contractuale, iarăși, instrumentele sunt ineficace. E o problemă de ierarhie a normelor juridice și de aceea înțelegem foarte bine care ar fi situația ideală, dar trebuie să recunoaștem că soluția va veni dintr-un acord între guverne dacă într-adevăr pentru Uniune nu există competențe suficiente, deci oricum va trebui să existe un acord cu o valoare juridică adecvată care să permită importatorilor să respecte dreptul european. Așadar, soluția nu e ușor de găsit. Și apoi, Cred că toți cei implicați trebuie să înțeleagă exact care este situația. Și se vorbește tot mai mult și uh, în întreprinderi și în societatea civilă se discută despre acest subiect. Și anume că ar trebui să existe un acord care să gestioneze cooperarea uh, în, în materie gestionare a informațiilor. Deci avem aceste schimburi de informații, transferul și trebuie să știm cine asigură standardele. Nu putem spune, nu putem să avem derogări de la dreptul european. Se poate să existe, dar ele trebuie bine precizate, încadrate, ținând seama de criteriile impuse de judecător, căi de atac pentru persoană, transparență, proporționalitate, necis citate tocmai criteriile menționate de judecător. Aceasta a fost pentru a treia întrebare. La al patrulea aspect, tot ce ține de TTIP, TFTP și PNR, impactul asupra celorlalte instrumente și acorduri internaționale din perspectiva adecvării ca și pentru celelalte eh, instrumente, vreau să subliniez, ideea nu e să spunem că am văzut deja care sunt consecințele, ci că trebuie să ne gândim, să vedem care sunt consecințele. Aceasta e etapa în care ne aflăm. Deci, nu pot să mă pronunț, din păcate. După G29, autoritățile de control eh, înțeleg că trebuie să ne gândim și la acest eventual impact. În ceea ce privește alternativele și efectele asupra diferitelor tipuri de întreprinderi și un eventual nou acord, dacă el va exista, cred că am răspuns parțial, mai ales în legătură cu garanțiile care trebuie asigurate de acest acord. Încă o dată, dacă ținem seama de hotărâre, garanțiile procedurale pentru persoane sau pentru administrații uh, în ceea ce privește transparența, proporționalitatea, necesitatea, e bine, trebuie ca aceste principii să se regăsească în principiile asigurate pentru transferuri și reutilizarea informațiilor de către autoritățile publice. Până la urmă, nu e vorba de ce va fi în acest acord, pentru că mulțumită hotărârii și întregii jurisprudențe, trebuie spus, a Curții Europene de Justiție și a CEDO, Știm deja în mare care ar fi o derogare acceptabilă pentru o societate democratică și ne-am ocupat de acest lucru. Deci nu e vorba de ce vrem să fie în acord, ci care va fi forma juridică a acordului care să, ca, astfel încât acesta să funcționeze cu adevărat. Aceasta e adevărata întrebare. Sur l'impact sur les, les, les autres États membres et les systèmes juridiques nationaux. În ce privește sistemele juridice naționale, cred că am răspuns deja, cel puțin parțial. Într-adevăr, e un punct de evaluat. Deocamdată suntem doar la început, abia lansăm șantierul despre care vă vorbeam. Destul de vast, destul de ambițios, un șantier în care prioritatea pentru noi la G29 sunt dincolo de BCR și clauzele contractuale, după care vom declina impactul hotărârii judecătorești asupra altor decizii, sisteme și așa mai departe, dar asta va veni ulterior. Și odată în plus, concluziile nu au fost trase. Pur și simplu considerăm că față de importanța acestei hotărâri, nu putem să ne ascundem ca struțuri, să spunem, va interveni un al doilea safe harbor și vom vedea ce se va întâmpla. Nu, trebuie să reflectăm mai profund, în special asupra felului în care oferim un cadru pentru transferurile către străinătate și până la urmă asupra suficienței sau nu a instrumentelor pe care le avem vis-a-vis -vis de hotărârea judecătorească. Mulțumim, doamnă Renal, spune președinta, pentru toate aceste explicații. Secretariatul mi-a spus că reprezentanta grupului 29 va putea eventual reveni aici la noi la sfârșitul lunii ianuarie, tocmai pentru a vedea rezultatele efortului dumneavoastră uh, și poate să primim răspunsuri la întrebările la care nu ați putut răspunde astăzi. Dragi colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 24, uh, prezentarea statutului negocierilor ce privește condițiile de intrare și sejur a uh, cercetătorilor, studenților, elevilor uh, pentru formare, voluntariat și muncă oper. Uh, e un text în curs de negociere și am să dau dată cuvântul doamnei Cecilia Wikström, raportor pentru acest dosar, care ne va explica stadiul negocierilor. Doamna Wikström, aveți cuvântul. Merci. Uh, well, dear colleagues, it looks... Mulțumesc stimați colegi, mi se pare că toată lumea părăsește sala acum, dar eu sunt foarte fericită să vă spun despre acest subiect în ceea ce privește directiva privind condițiile de intrare. După ore și ore de negocieri în trilog, în trilog, am reușit să ajungem la un uh, acord politic în ceea ce privește această directivă privind studenții. Mai trebuie să fie făcute anumite lucruri din punct de vedere tehnic, dar uh, sperăm să putem cădea de acord marțea viitoare pe un uh, text final concret. Atunci vom vedea textul, însă la acord politic s-a ajuns deja. Astăzi mă voi folosi de această oportunitate pentru a mulțumi tuturor celor implicați în această muncă care a durat aproape trei ani un timp îndelungat și dificil. Și să vă spun uh, adevărul, eu aveam anumite temeri că acest dosar va rămâne blocat în Consiliu încă mulți ani. Aș dori să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și personalului acestora. Am uh, făcut o echipă excelentă de la început până la sfârșit pentru că am luptat pentru aceleași obiective. Permiteți-mi să mulțumesc și personalului foarte eficient al Parlamentului European și al Comisiei Libe și în special îi mulțumesc și lui Rosa pentru toată munca pe care a făcut-o și și asistentului meu Daniel. Vă mulțumesc amândurora Vă mulțumesc și că ați avut răbdare cu mine și vă mulțumesc că ați dat dovadă de atât angajament pe parcursul procesului. Aș dori să mulțumesc și Comisiei Europene pentru eforturile pe care le-au făcut să ne explice multe lucruri și pentru că au încercat să fie creativi când vorbeam de amendament de compromis și le mulțumesc și președinților și președinției luxemburgheze actuale, care toate aceste președinții au dat dovadă de ambiție, de creativitate și de o colaborare excelentă. Am avut dezbateri dificile pe întreg parcursul, însă cooperarea noastră a fost foarte constructivă. Și aș dori să vă explic în linii mari ce conține acest pachet. În primul rând e un pachet cu plus valoare pentru Europa. Area de aplicare va fi lărgită, va include studenți, cercetători, lucrători și toți cei aflați în perioada de formare, dar și voluntari care se află în Serviciul European de Voluntariat. Mobilitatea intraeuropeană va fi crescută și simplificată pentru studenți cercetători și pentru membrii familiei cercetătorilor. Membrii familiei vor avea și ei dreptul de a lucra atunci când se află în Uniunea Europeană, iar studenții vor primi un acces um, crescut pe piața muncii. Introducem acum și un sistem care le va permite studenților și cercetătorilor dreptul de ședere în Europa, cel puțin 9 luni din punct de vedere legal în Uniunea Europeană, asta după ce și-au încheiat studiile sau proiectele de cercetare, timp în care vor putea să încerce să-și găsească un loc de muncă, să înceapă o afacere, astfel încât ne asigurăm că ne vom folosi de educația care le-am oferit-o și vom fi atenți și la potențialul pe care îl au acești oameni deosebit de talentați și creativi în Europa pentru a ajunge la creștere și prosperitate în economiile europene. Și programele OPER sunt incluse sub directivă chiar dacă acestea apar ca o categorie opțională. Pentru prima dată se întâmplă acest lucru. Pentru prima dată programele OPER sunt incluse într-un instrument legal al UE. În linii mari, noua directivă facilitează tinerii talentați în venirea lor spre, să vină spre Europa și asigură creștere și prosperitate pentru fiecare dintre noi. Pentru a putea să ne asigurăm că există toate aceste avansuri pozitive, am căzut de acord pe timpul negocierilor și asupra unui număr de garanții propuse de statele membre, astfel încât să se prevină anumite situații neplăcute. E nevoie și de măsuri prin care să fie prevenite abuzurile din sistem. Trebuie să spun că noi am fost critici în ceea ce privește multe dintre poverile birocratice care, nu, care sunt dorite de statele membre, însă cred că în final am ajuns la un compromis foarte bun și pe aceste elemente. Ca întotdeauna există părți în care ne-am dorit mai mult și există părți în care ne-am dorit mai puțin. Însă, pentru mine, un semnal pozitiv e faptul că există mai multe puncte plus decât minus. Aproape întreaga noastră atenție se, se axează acum pe criza refugiaților. Acest dosar ne arată și o, că e o demonstrație de putere a instituțiilor europene, pentru că, uite, suntem în stare să mergem mai departe și cu niște propuneri legislative ambițioase în ceea ce privește migrația legală. E ceva ce cred că va fi foarte apreciat chiar și mâine la summitul care are loc la La Valeta. Încă o dată le mulțumesc tuturor acelora care s-au implicat în acest raport. Mai avem încă ceva muncă până vom uh, definitiva textul marțea viitoare, însă acesta va fi gata, va fi pregătit marțea viitoare și credeți-mă vom și sărbători. Așa că vă mulțumesc din nou și vă mulțumesc tuturor pentru răbdarea și interesul pe care l-ați arătat față de acest raport. Vă mulțumim, doamna Wikstrom. Din păcate, raportorii din umbră nu sunt prezenți, dar poate sunt alți colegi care ar dori să ia cuvântul. Nu, nu pare să fie cazul. Atunci, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 25. Doamna Chinici este raportor pe directiva vizând garanțiile procedurale în materie penală pentru copii și ne va prezenta stadiul negocierilor cu Consiliul după cel de-al șaselea trilog care a avut loc la Strasburg pe 27 octombrie. Vă rog, doamna Cinici. Vă mulțumesc, doamnă președinte, că îmi oferiți ocazia de a vă raporta ce s-a întâmplat la trilog, la ultimul trilog, în ceea ce privește garanțiile procedurale pentru copii suspectați sau acuzați în cadrul procedurilor penale și directiva în acest sens. Am muncit din greu, și ne dorim să avem un text comun. Ne aflăm acum în punctul cel mai, cel mai dificil. La începutul trilogului am făcut o alegere. Am spus că ne vom ocupa întâi de articolele unde ar putea să existe dezacorduri niște dezacorduri minore, astfel încât să putem uh, acționa foarte repede și apoi să ne concentrăm atenția pe acele articole în care e nevoie de discuții mai îndelungate. Acolo unde ar fi urmat să întâlnim cele mai mari obstacole și dificultăți. În linii mari aș spune că multe obstacole au intervenit la ultimul trilog. se pare că există o atitudine închisă din partea statelor membre, dar aș dori să mulțumesc președinției luxemburgheze pentru toate eforturile pe care le-a depus încercând să încheie negocierile până la sfârșitul anului și și eu lucrez spre acest obiectiv împreună cu personalul meu. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor și raportorilor din umbră. Chiar astăzi am avut o reuniune astfel încât să ne pregătim pentru viitorul trilog care va avea loc în data de 12 și mulțumesc tuturor asistenților din comisie care lucrează din greu astfel încât să ne ofere sprijin. Cred că putem fi mulțumiți de munca care a fost făcută până acum. Am ajuns la acorduri pe multe articole incluzând aici unele foarte importante, de exemplu articolul 15, unde am reușit să introducem dreptul minorului de a fi însoțit de un părinte sau un alt adult nu doar pe timpul audierilor, dar și în alte stadii ale procedurilor penale. Cred că acest lucru este foarte important. Consiliul era foarte reticent în a accepta acest element. și acest element nu, fost, nu exista în, com, în propunerea inițială a Comisiei. E ceva nou introdus de noi, de Parlament și am reușit să sprijinim, să-l sprijinim. Apoi articolul 8 pe lângă dreptul la o examinare medicală, am introdus și dreptul la asistență medicală, un concept mai extins. Nici acest concept nu apărea în propunerea inițială a Comisiei Europene. Așa că eu cred că acestea sunt niște rezultate semnificative în ceea ce privește munca făcută de Parlament și faptul că am lucrat foarte bine în trilog. Mai există puncte pe care discuția încă nu a fost închisă, ne îndreptăm în schimb spre o concluzie. Articolele de la 10 la 12, extinderea anumitor garanții pentru toți minorii, toți minorii care urmează să fie lipsiți de libertate, nu doar aceia care sunt încarcerați. Cred că vom reuși să ajungem la un acord fără mari dificultăți. Există un acord în ceea ce privește garanțiile, însă efortul nostru merge în sensul următor, să extindem aceste garanții în toate cazurile de lipsire de libertate și nu doar în ceea ce privește persoanele în detenție. Cred că vom avea și întâlniri tehnice sau la trilog vom reuși să cădem uh, la un acord. Apoi, mai există întrebări în legătură cu interogatoriile copiilor. Un punct central e articolul 6, dreptul la un avocat, și articolul 2, area de aplicare a directivei, și acesta e un punct cheie. Când vorbim despre minori, ei bine, eu am multă experiență din cariera pe care o aveam înainte în acest sens. Unii cred că lucrurile sunt ușoare, însă nu, situația nu e deloc așa. Suntem în fața unor mari dificultăți, pentru că introducem niște garanții majore. iar aceste garanții ar putea să fie reiterate și în, cadru, în cazul adulților. Apoi articolul 6, dreptul la un avocat. Acesta e unul din punctele unde am întâlnit cele mai mari obstacole. Pentru a rezuma situația, aș spune că problema majoră e faptul că uh, nu e binevoitor Consiliul în ceea ce privește introducerea principiului de obligativitate a asistenței unui avocat pentru copii și că își doresc să se facă o legătură cu directiva privind accesul la un avocat. Nu acest lucru ar fi problematic. Directiva are o serie de derogări care nu sunt acceptabile într-o directivă în care se exprimă drepturile pe care le au minorii în cadrul procedurilor penale. Știm că minorii sunt un grup vulnerabil. Chiar dacă sunt suspecți sau acuzați, ei trebuie să beneficieze de un nivel crescut de protecție. Noi muncim din greu să reușim să ne atingem scopurile și dacă lucrurile vor sta așa și sper că așa vor sta, atunci vom cădea de acord și asupra articolului 6 și vom găsi o soluție bună în ceea ce privește accesul la un avocat. Probabil va trebui să fim mai flexibili pe alte articole, în special articolul 2 dar eu sper că vom încheia negocierile până la sfârșitul anului. Ar fi un rezultat excelent, pentru că ar fi pentru prima dată când o directivă este făcută special pentru a proteja copiii în acest domeniu. Și așteptările sunt mari în multe țări. De aceea noi facem tot ceea ce putem. Avem un trilog data de 12 și planificăm un altul la data de 25 noiembrie la Strasburg. Iar între timp vom avea multe reuniuni tehnice și ne vom întâlni și cu raportorii din umbră. Așa că noi muncim și sper că vom reuși să ajungem la o concluzie în curând. Vă mulțumesc mult, doamnă Chinici. Par să nu fie prea mulți colegi în uh, ședința noastră aici, v-aș propune să trimiteți rezultatul acestor negocieri uh, în scris tuturor colegilor, cum bine ați spus, este foarte important pentru că elaborăm pentru prima dată o legislație de acest tip și v-aș propune să trimiteți acest discurs al dumneavoastră în scris tuturor membrilor comisiei noastre. Acum Dragi colegi, punctul următor vizează prezentarea raportului asupra punerii în aplicare și rezultatele în 2014 ale programului Pericles pentru protecția monedei euro împotriva falsificării. Programul Pericles 2020 este un program de acțiune în materie de schimb, asistență și formare pentru uh, protejarea monedei euro împotriva falsificării. Programul a fost instaurat prin regulamentul 331 per 2014 pentru o perioadă ce se încheie la 31 decembrie 2020. Articolul 13, alineat 3 al regulamentului citat, impune da, Comisia Europene ca în fiecare an uh, să ofere Parlamentului și Consiliului rezultate privind implementarea programului. Raportul uh, prezent răspunde acestei exigențe pentru anul 2014 și dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, iar apoi colegilor interesați dacă avem colegi în sală. Uh, dăm cuvântul Comisiei, domnul Cau providing the Commission with the opportunity. Vă mulțumesc, doamnă președinte, că oferiți Comisiei Europene ocazia de a prezenta raportul privind punerea în aplicare a programului Pericles pentru 2014. Aș dori să vă dau niște informații contextuale despre Pericles 2020, acest program și voi încerca să subliniez acțiunile cele mai importante care au fost uh, făcute în 2014 și ce vom face în viitor. Însă înainte cred că e important să vă spun în dumneavoastră niște informații în ceea ce privește ce se întâmplă la nivelul Uniunii Europene. Statisticile Băncii Centrale Europeane ne arată pentru 2012-2015 o creștere, o cifră crescută în ceea ce privește monedele contrafăcute în comparație cu perioada precedentă, valută contrafăcută. După informații anuale, BCE a publicat în această vară, în iulie, pentru 2015, o statistică care ne arată că în prima jumătate a anului 2015, 450.000 de bancnote au fost contrafăcute, falsificate, adică o creștere cu 37% în comparație cu primul semestru al anului 2015. Deci vorbim despre o creștere a monedelor euro, a bagnotelor euro falsificate. Apoi, în ceea ce privește monedele acum, monedele falsificate, și aici cifrele sunt în creștere. A avut loc o captură foarte mare în portul uh, Napoli, în Porto Marino, la sfârșitul anului 2014, unde 300.000 de de monede falsificate, monede euro, au fost capturate. Se pare că acestea au fost falsificate în China. Apoi, calitatea acestor monede falsificate crește, mai ales în ceea ce privește monedele, nu doar bancnotele. Caracteristicile monedelor falsificate sunt similare cu cele adevărate, așa că sunt foarte greu de depistat uh, de aparatele care funcționează pe bază de monede. Am descoperit că și hologramele și alte elemente de securitate de pe bancnote pot fi cumpărate pe internet. Anumite site-uri, pagini de internet chinezești oferă astfel de holograme uh, pentru prețuri foarte mici și bineînțeles că pot fi folosite asemenea elemente de uh, criminalitate organizată pentru a falsifica bancnote. Datele Europol pentru 2014 ne indică că 1,2 milioane de bancnote falsificate au fost capturate de poliție și valoarea acestora ajunge la 66 de milioane de euro. Apoi, tot în raport uh, Europol, vedem că, având uh, în vedere faptul că euro este o valută foarte importantă și una stabilă, nu face decât ca ea să devină mult mai atractivă pentru grupurile de criminalitate organizată, care sunt tot mai interesate să falsifice euro. Ținând cont de această amenințare persistentă, e bineînțeles important să avem programe de formare, cum e Pericles, prin care încercăm să combatem această amenințare pe mai multe părți. Aș dori să fac trimitere la directiva adoptată de legislatorii Uniunii Europene și discutată și în comisia dumneavoastră, directiva 2014-62, care a fost adoptată în anul 2014 și care vine cu o protecție consolidată pentru euro și alte, alte monede naționale consolidate împotriva contrafacerii. Și aici există măsuri uh, cum ar fi autentificarea, astfel încât să ținem această amenințare sub control. Cam acesta ar fi contextul amenințării despre care vorbim în ceea ce privește contrafacerea euro. Întorcându-mă acum la programul Pericles, e de fapt un program de formare și schimb Programul a fost stabilit în anul 2001 și de atunci a fost extins, astfel încât să acopere și perioada financiară 2006-2013, iar acum avem acest uh, program actual, Pericles 2020, care acoperă o perioadă de șapte ani și care uh, din păcate, doar în anul 2015 a fost extins acest program Pericles 2020 și spre statele care nu sunt membre ale zonei euro. De aceea, în 2014, doar statele din zona euro au putut să beneficieze de pe urma programului Pericles. Vorbim de șapte ani, de o sumă care e limitată, dar totuși uh, importantă. 7,3 milioane pentru cei șapte ani pe care îi avem în vedere. Și asta din 31 decembrie 2020. Programul Pericles a fost modernizat față de cel existent, a fost simplificat și mai multe acțiuni au devenit acum eligibile iar apoi și raportarea și supravegherea, cerințele legate de acestea au fost actualizate, înseamnă că acum avem nevoie de rapoarte mai detaliate în ceea ce privește mm, cele obținute prin programul Pericles și raportare în fața Parlamentului European și de aceea ne aflăm aici acum, la, prin articolul 13, pe ca, la care ați făcut și dumneavoastră referire. Pentru anul 2014, bugetul dat de autoritatea bugetară pentru programul Pericles ajunge la 924.000 de euro. O mare parte din această sumă a fost deja angajată, 10 proiecte au fost finanțate, 6 își au originea la autoritățile competențe din 3 state din zona euro, Italia, Franța și Spania. Și cred că acest lucru reflectă faptul că aceste țări sunt cele care sunt cele mai afectate de contrafacere. De aceea, aceștia, aceste trei state folosesc cel mai des fondurile Pericles. Patru proiecte au fost inițiate de Comisia Europeană și toate aceste 10 proiecte le puteți găsi detaliate în anexa 1, atașată raportului nostru. Acțiunile au consistat din analize, formare tehnică, studii. Acțiunile au avut de-a face în primul rând cu sensiunile, cu regiunile sensibile din lume. În anul 2014 vorbeam de America Latină, de exemplu în Chile, unde au avut loc activități de construire de capacități și apoi a avut loc și un seminar în ceea ce privește contrafacerea euro și a dolarului și apoi ne-am axat și pe partea de est Europe, Albania, pe Turcia, pentru că aici considerăm că există regiunile de distribuire. Aproximativ 662 de experți au participat la diferitele acțiuni Pericles. Participanții veneau atât din afară cât și din interiorul Uniunii Europene. Bineînțeles, majoritatea veneau din țări europene. Contextul profesional al participanților pot să vă spun că aceștia reprezentau în principal forțele polițienești, dar a crescut și numărul altor a participanți cu un alt fel de context profesional. Și aceștia au participat, adică personal din partea băncilor centrale, personal judiciar, judecători, procurori, tot a, aceștia s-au implicat tot mai mult. Așa că pentru 2014 pot să spun că s-au implicat mai mulți judecători și mai mulți procurori în programul Pericles. În continuare, acest program acoperă elementul de colaborare regională, încă mai putem face acțiuni de formare, de exemplu formarea autorităților polițienești în Columbia Cred că acesta a fost uh, un exemplu foarte important, pentru că există anumite puncte fierbinți în Columbia, unde sunt uh, produse bancnotele contrafăcute, și euro și dolar. Și de aceea e important să fim prezenți acolo și să colaborăm și cu Statele Unitele, Unite ale Americii în acest sens. Apoi, alte puncte importante pentru 2014 E important să spunem că există și o diversificare a tipului de acțiuni. Există de asemenea și studii. Studii, de exemplu, care analizează contextul infractorilor care se implică în asemenea crime. Și de asemenea și cum pot fi îmbunătățite elementele de securitate pentru viitoarele monede, pentru că trebuie să ne gândim și la viitoarea generație de monede europene. Aș vrea să subliniez și conferința din Frankfurt din 2014. A avut loc această conferință și anul acesta, la începutul anului 2015, organizată împreună cu Europol și Banca Centrală Europeană. S-au reunit peste 170 de experți, s-au acoperit 14 naționalități și s-a subliniat importanța cooperării internaționale în ceea ce privește lupta împotriva banilor contrafăcuți. E un fenomen și trebuie să luptăm împotriva lui împreună cu parteneri cum e China, care încă nu a semnat uh, convenția, o convenție importantă din 1929 în ceea ce privește prevenirea și combaterea falsificării de monede și bancnote în întreaga lume și care facilitează cooperarea internațională. Conține și principiul antidiscriminare, adică o țară trebuie să protejeze și uh, banii străini, nu doar moneda națională. Despre viitor, în 2015 uh, Abia începem cu programul pentru munca noastră. Am discutat prioritățile programului, le-am discutat împreună cu statele membre, cu BCE și cu Europol, în cadrul unui grup de experți în cadrul Comisiei, iar pentru 2015 avem patru priorități importante. Se vor face acțiuni în statele membre care sunt cele mai afectate de contrafacere. Mai avem ca prioritate și sud-estul Europei, care este o zonă de distribuție importantă și, bineînțeles, continuăm cu acțiuni pentru a îmbunătăți ceea ce se întâmplă în statele terțe, în America de Sud și sperăm că vor exista acțiuni viitoare și în ceea ce privește cooperarea cu China. Comisia acum supraveghează punerea în aplicare a programului anual de lucru pentru 2015 și de îndată ce vom avea rezultate, cu siguranță vi le, voi, vi le vom comunica și dumneavoastră și Consiliului. Pentru a încheia, trebuie să spun că acest program Pericles 2020 continuă să fie foarte important, e un instrument important în prevenirea și lupta împotriva banilor falsificați. Vă mulțumesc foarte mult! No, Mulțumim foarte mult. Există doar colegi în sală. Raportul dumneavoastră e foarte interesant, cu multe informații și detalii. Nu știu dacă doamna Chinici sau domnul Aguilar doresc să intervină. Doresc să adreseze câteva cuvinte, doamna Chinici. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Dorem să mulțumesc foarte mult Comisiei pentru această prezentare, pentru că subiectul e de mare interes și eu sper să personal să îi pot consacra o parte a timpului și efortului meu. Dar am avea nevoie de uh, o zi uh, cât trei pentru a putea acoperi toate subiectele care ne interesează. Uh, Sigur, există o parte tehnică și o parte juridică a dosarului expus. Apoi, tot ce ține de cooperare între diversele țări, nu doar statele membre, ci și uh, state terțe. Uh, S-a vorbit mult despre falsificarea de bani și eu cred că e o luptă foarte complexă. Și aș dori să știu dacă avem informații mai detaliate despre bancnote și să discutăm și de cooperarea polițienească, de cooperarea judiciară în astfel de anchete, fie că e vorba de Europol, Eurojust, dar și cooperarea bilaterală între anumite țări. Aș dori să știu dacă ceva specific e prevăzut în programul Pericles în acest sens. Bună oară, o formare specifică. pentru uh, forțele de poliție. Ori uh, în uh, materie judiciară dacă există formule de cooperare. Pentru că e o problemă ce riscă să se agraveze în timp. Deci vreau să știu cât de dezvoltată este cooperarea sau dacă mai e nevoie de încurajări în acest sens, la nivel tehnic, judiciar și, cum spuneam, cooperarea în diversele anchete între state membre și state terțe. Doamna Chirici v-a adresat o serie întreagă de întrebări. Vă aștept da cuvântul ca să și răspundeți, vă rog. Mulțumesc, da, mă bucur că ați menționat uh, toate aceste puncte despre cooperarea judiciară. E unul din motivele pentru care acțiunile Pericles vizează tot mai mult cooperarea judiciară în sensul în care ne-am dori ca în acțiunile cofinanțate de Pericle să beneficiem de schimburi de personal, dar să sporim și cooperarea judiciară, așa încât autoritățile uh, judiciare să fie realmente reprezentate în acțiunile noastre. Ne bucurăm că bunoară la uh, conferința de la Frankfurt, conferința internațională organizată uh, la SDBC, uh, procurori și alte autorități judiciare uh, au putut fi prezente nu doar din statele membre, ci și din, de exemplu, Peru și Columbia. E nevoie foarte mare de o astfel de cooperare internațională, uh, dată fiind, uh, cum spuneam, dimensiunea internațională. În ce privește acum cooperarea poliției suntem mulțumiți că, de exemplu, carabinierii italieni au organizat mai multe schimburi de personal cu uh, autorități polițienești relevante din Balcanii de Vest împreună cu Albania, dar și alte autorități din regiune pentru a, beneficia de formare uh, pe teren, uh, formare tehnică și tactică, cum o numesc ei. Sigur, avem și un sistem de uh, oficii centrale naționale care trebuie să funcționeze în fiecare stat membru pe baza convenției și pe baza convenției de la Geneva și în fiecare uh, stat din lume care a semnat această convenție împotriva falsificării. Centre care trebuie să faciliteze nu doar combaterea falsificării banilor, ci și cooperarea internațională. Sigur că acțiunile Pericles trebuie ca mm, utilizată tocmai pentru a ameliora calitatea investigațiilor, atât la nivel tehnic cât și la nivel uh, juridic. Vă mulțumesc! Mulțumim, spune președinta, dragi colegi, suntem la ultimul punct de pe ordinea de zi. E vorba de o procedură rarisimă pentru comisia noastră, dacă înțeleg eu foarte bine. Uh, Domnul Dambaschi a introdus două întrebări către Comisia Europeană. Prima este datează din 18 iunie 2015, iar cea de-a doua datează din 2 iulie 2015. Până acum nu am primit niciun răspuns scris din partea Comisiei. Domnul Dambaschi nu are posibilitatea să se deplaseze astăzi aici pentru dezbaterea noastră și de aceea am să dau cuvântul Comisiei care ne va explica despre ce este vorba și care este procedura și de ce domnul Dambaschi nu a primit răspunsuri la întrebările dumnealui. Cine ia cuvântul în numele Comisiei? Da, mulțumesc, doamnă președinte. Voi răspunde în numele Comisiei. Mai întâi pentru a clarifica faptul că, potrivit informațiilor noastre, răspunsurile scrise la aceste două întrebări au fost deja trimise. Răspunsul scris la întrebarea a fost 10664 a fost trimisă în septembrie, iar uh, la scrisoarea 9971 pe 21 octombrie. Aceste răspunsuri au fost trimise. Acum, uh, referitor la prima întrebare, răspuns trimis la începutul lui octombrie, 2 octombrie mai precis, Comisia subliniază că întrebările pe care le-a formulat distinsul eurodeputat Întrebările se bazau pe un interviu oferit de prim-ministrul italian înainte ca un acord politic să fi fost obținut pe schema de relocare a comisiei, deci se bazau pe prezumția că Consiliul nu va obține un acord pe baza propunerilor comisiei de a realoca 140.000 de refugiați, respectiv 120.000 de refugiați. Acele decizii între timp au fost obținute, s-a obținut un acord politic uh, pentru 40.000 de persoane în iulie și decizia a fost adoptată formal pe 14 septembrie. Apoi s-a obținut un al doilea acord deci ce privește realocarea 120.000 de persoane pe 22 septembrie. Deci eu nu cred că ar fi adecvat uh, ca să facem alte comentarii din partea Comisiei, pentru că ar însemna să speculăm asupra măsurilor pe care italienii ar fi trebuit să le ia în cazul în care aceste acorduri nu ar fi fost obținute. Iată esența celor două răspunsuri pe care între timp le-am trimis domnului eurodeputat. Pot să trec la răspunsul la cea de-a doua întrebare? Da, mulțumesc. Uh, cea de-a doua întrebare se referea la situația din Bulgaria, iar domnul deputat pleda în scrisoarea sa pentru uh, tratarea Bulgariei, la fel ca uh, Grecia și Italia atunci când venea vorba de propunerea de relocare a migranților din partea Comisiei. Uh, Răspunsul nostru sublinează că situația din Bulgaria nu este comparabilă cu situația din Italia sau Grecia, în special în ce privește numărul de uh, imigranți uh, iliciți și aș indica datele cele mai recente ale migrației ilegale către Bulgaria pe care le avem între ianuarie și noiembrie al acestui an e vorba de 26.000 de persoane uh, arestate în situație nereglementară care încercau să traverseze granița bulgară. Cifră care nu e comparabilă cu um, migranții din Grecia sau Italia. Pentru Grecia cifra e undeva la 634 de mii, iar în Italia vorbim de peste 140 de mii. <clears throat> Iată, deci cifrele sunt mult, mult mai mari. Însă, firește, Comisia continuă să monitorizeze situația și în Bulgaria, la fel ca în toate statele membre, și rămâne pregătită să propună mecanisme similare și comparabile de relocare în cazul în care situații de urgență s-ar ivi, situații comparabile cu ce s-a petrecut în Italia sau Grecia. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președinte. Domnul Dameschi, cum vă spuneam, nu este aici, dar asistenta dumnealui îl reprezintă și V-aș ruga să luați notă de acest dialog. Mulțumesc foarte mult Comisiei. Încheiem astfel ordinea noastră de zi, următoarea noastră ședință. Va avea loc pe 16 noiembrie la Bruxelles. Noapte bună tuturor! Thank <laughs> you.